chestiune. Dacă nu există obiecții, voi uh, considera adoptate procesele, proces, uh, procesele verbale ale sesiunii anterioare. Văd că nu există obiecții. Sesiunea Parlamentului European se întrerupe aici. Vă urez tuturor drum